Right, good afternoon, everybody. Bună ziua tuturor! Mă bucur să pot să vă urez bun venit în sânul comisiei. Bun venit și domnului comisar Almunia pentru un schimb de opinii. Am o listă aici, uh, ultima oară când am avut comisarii aici, Nelly Cruz pe 29 septembrie 2009, domnul Almunia a fost aici în întâlnirea deschisă a coordonatorilor 4 martie. Și de asemenea avem o următoare întâlnire cu dumneavoastră programată pe undeva prin luna octombrie. Deci vom vedea, vă vom vedea adesea. Ne bucură acest lucru. Vă dau cuvântul pentru aproximativ 15 minute și apoi vom avea sesiunea de întrebări și răspunsuri. Domnule comisar. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să vă spun în 15 minute câteva lucruri legate de raportul de concurență anual pentru 2009 și de asemenea aș dori să vă împărtășesc câteva dintre gândurile mele în legătură cu principalele obiective și acțiuni pe care le-am întreprins în aceste luni. De când am venit aici, ultima oară la audierea mea ca și comisar desemnat. De la audiere încoace, e prima oară când uh, vin aici, în sânul Comisiei Econ, însă am avut anumite acorduri la care am ajuns la nivelul coordonatorilor, anumite întâlniri cu câțiva dintre dumneavoastră. În timpul audierii v-am spus că voi fi întotdeauna deschis că voi avea un uh, dialog consolidat, detaliat cu dumneavoastră și cu Comisia. Nu a fost doar o dorință aceasta, e o realitate, cred. Sunt întotdeauna disponibil pentru orice schimb de opinii sau orice discuții pe care le considerați a fi necesare. În primul rând, dați-mi voie să fac trimitere la acest raport anual privind concurența pe anul 2009. Sper că veți fi de acord cu mine că e rezonabil ca principalul punct de interes al acestui raport să fie criza economică și financiară. Raportul descrie acțiunea rapidă luată de comisie prin regulile de ajutor de stat pentru a coordona statele membre, pentru a răspunde la criză, pentru a facilita acțiunile naționale de restructurare sau redresare a instituțiilor financiare care aveau nevoie de astfel de acțiune. Această abordare cred eu că a funcționat și a funcționat destul de bine și a prevenit dărâmarea sistemului nostru financiar, a prevenit și evitarea unor curse de subvenționare între statele membre, a redus denaturarea concurenței și a redus stimulentele pentru asumarea unui risc excesiv. Până la urmă, acțiunea noastră contribuie la ajutorarea băncilor. Ele sunt pe un picior de egalitate acum, întrucât subvențiile care nu trebuie rambursate trebuie integrate într-un plan de restructurare. Ne-am asigurat că băncile plătesc pentru greșelile trecutului. Și în acest sens, Comisia discută și despre dimensiunea riscului moral. Și, sincer, cred că noi suntem singura jurisdicție care abordează în mod explicit chestiunea riscului moral în momentul în care sprijinim sistemul financiar în timpul acestei crize. De la începutul aprobării noastre a sistemului de măsuri de salvare, ne-am gândit la măsurile pe termen mediu și doresc să continui să mă uit, să privesc înspre viitor. E motivul pentru care consider că trebuie să fim atenți la strategia de ieșire din criză. După cum am spus, în timpul audierii din Parlament de acum câteva luni, am spus că aceasta este prioritatea mea numărul unu. Ieșirea din criză înseamnă două lucruri. În primul rând, înseamnă să folosești instrumentele de concurență pentru a restaura dinamismul economiilor noastre. Trebuie să ajutăm economiile noastre să iasă din această criză mai puternice și mai bine echipate pentru o creștere durabilă și inclusivă trebuie să ne asigurăm că băncile noastre își curăță bilanțul, ca să spun așa, și să restructureze acolo unde trebuie. Și vom face tot ce ne stă în putință pentru a îndeplini acest obiectiv. Ieșirea înseamnă și reducerea dependenței de măsurile de sprijin, de ajutor de stat, în sectorul financiar și în sectorul non-financiar al economiei noastre. În ceea ce privește sectorul financiar, este absolut esențial ca instituțiile financiare, în speță băncile, să nu rămână dependente de ajutorul de stat pentru o perioadă mai îndelungată decât e absolut necesar. E necesar ca aceste bănci să se financeze ele însele pe piață. Tabelul de bord din primăvară referitor la ajutorul de stat prezentat câteva săptămâni în urmă arată că până la sfârșitul anului trecut folosirea garanțiilor de guvern a scăzut în mod semnificativ în sectorul financiar. În primul trimestru al anului 2009, garanțiile guvernamentale au constituit cam 30% în medie din finanțarea totală a băncilor Până la sfârșitul anului trecut, acea cifră a scăzut la abia 4%. Pentru a încuraja această tendință, ne-am ajustat regulile referitoare la garanțiile de stat pentru sectorul financiar. Începând cu iulie anul acesta, aceste bănci care continuă să folosească finanțare prin garanții vor avea de-a face cu o creștere a taxelor lor în baza bonităților. Băncile care continuă să folosească foarte mult aceste garanții guvernamentale vor trebui de asemenea să înainteze Comisiei o revizuire, un studiu de viabilitate. Trebuie să luăm în considerare și problemele existente um, pe piața datoriilor suverane și efectul de contagiune al acestor probleme în alte zone ale piețelor financiare. În acest sens, Colaborez îndeaproape cu colegii mei din comisie, cu domnul Ren și cu Michel Barnier, încercând să administrăm ieșirea și calendarul pentru ieșirea din criză. Dincolo de acțiunile comisiei, și mai mult decât acesta, avem nevoie de o acțiune coordonată la nivelul UE în speță de reformă, de reglementare pentru a atinge acest obiectiv. Politicile de concurență au jucat un rol fundamental în administrarea crizei. Cu toate acestea, politicile de concurență nu pot să rezolve totul și trebuie să fim siguri că ne asigurăm că am pus în aplicare normele corecte și că politicile de concurență nu sunt manipulate pentru a compensa pentru o lipsă de reglementare adecvată. Acum, în ceea ce privește sprijinul acordat economiei reale, părții nefinanciare din economie, un cadru temporar pentru a le permite statelor membre să aibă acces la credit, adoptat până la sfârșitul uh, lui 2008, trebuie să expire la sfârșitul anului acestuia 2010. Astăzi este prea devreme să hotărâm dacă trebuie să păstrăm acest cadru dincolo de sfârșitul anului acestuia, însă eu cred că această evaluare ar trebui să fie făcută și intenționăm să o facem în toamnă. Acum consultăm statele membre și părțile interesate în legătură cu utilizarea și eficiența acestui cadru. Tocmai evaluăm răspunsurile primite din partea statelor membre și a părților interesate. Și nu voi dezvălui niciun secret dacă vă spun că aceste răspunsuri sunt divergente, diferite. Însă, pentru mine este foarte clar, în primul rând, că în actualele împrejurări trebuie să fim foarte atenți când eliminăm treptat regimul excepțional de criză, atât pentru sectorul financiar cât și pentru economia reală. Și în al doilea rând, pentru mine este foarte clar în aceeași măsură că economiile noastre europene nu își vor recupera competitivitatea, dinamismul, dacă ne bazăm pentru prea multă vreme pe ajutor de stat. Așadar, trebuie să fim extrem de atenți și să hotărâm viteza ieșirii din criză și să hotărâm când anume trebuie să accelerăm, să mărim viteza, însă în mod clar ieșirea este o obligație. We know some opinions that uh, argue that the... Unii spun că disciplina legată de ajutorul de stat pe care o impunem în Europa asupra noastră pune economia noastră într într-o poziție dezavantajată la nivel global. Eu sunt în, într-un total dezacord cu această părere. Regulile noastre împiedică concurența din punctul de vedere al subvenționării în statele membre, păstrează un tratament egal al economiilor în Europa și încurajează economiile să inoveze și să creeze locuri de muncă. Regulile noastre de ajutor de stat încurajează de asemenea statele membre să ofere ajutor de calitate, sprijin de calitate sectorului economic. Și înțeleg că acest sprijin de calitate este cel care contribuie la crearea unor locuri de muncă și la coeziune. Mă refer aici la ajutor pentru proiecte de investiții pentru IMM-uri sau ajutor acordat întreprinderilor din regiunile dezavantajate. Un ajutor de calitate este cel care sprijină obiectivele de politici publice, precum cercetarea și inovarea, sau mă refer și la acel ajutor care este folosit pentru a rezolva eșecurile pieței, cu alte cuvinte, prin care sprijinim acele proiecte care sunt prea inovatoare și riscante. Astfel de ajutor ajutorul de stat de calitate va ajuta industria Europei să devină mai competitivă și va încuraja redresarea economică. Însă, în același timp, regulile noastre privind ajutorul de stat descurajează statele membre să acorde ajutor de proastă calitate pentru a susține anumite întreprinderi care sunt o povară pentru finanțele publice. Acest lucru este foarte important. Statele membre trebuie să reducă datoria publică, să aibă mai multe economii publice, să reducă deficitul public. Acum, mă refer la acțiunile antitrust și la fuziuni. Anul trecut, ni s-a cerut să ne relaxăm politicile antitrust și privitoare la fuziune, întrucât unii au spus că într-un moment de criză ar trebui să lăsăm deoparte normele și regulile. Eu nu sunt deloc de acord cu această părere. Ar fi fost greșit din partea noastră să fim mai puțin vigilenți. Acest lucru nu ar fi fost în interesul economiei noastre, nu ar fi fost în interesul întreprinderilor, cu singura excepție a celor companii care încalcă legea și nu ar fi fost în interesul cetățenilor europeni. Noi suntem aici să servim interesul Europei și al cetățenilor, nu interese private abuzul de dominanță, cartelurile fac foarte mult rău consumatorilor și întreprinderilor. Astfel se cresc prețurile, nu mai există un stimulent de a inova și să exclud noile intrări pe piață. Ar fi tentant pentru companii în condiții de criză să se folosească de aceste posibilități, însă ideea este că acest fel de comportament nu face decât să întârzie o restructurare necesară și să păstreze ineficiențele. Noi păstrăm normele referitoare la controlul fuziunilor cu scopul de a păstra o structură competitivă a pieței. Criza nu poate fi o scuză pentru a crea companii dominante care vor fi în poziția de a exclude alte companii și de a crește prețurile. Pentru că acest lucru ar elimina inovarea și ar face Europa mai puțin competitivă și nu mai competitivă. Însă, când uh, o fuziune ridică probleme, trebuie să ne asigurăm că soluții structurale viabile sunt identificate pentru a proteja consumatorii europeni care nu sunt doar cetățeni individuali, mă refer și la alte uh, întreprinderi, să spunem IMM-urile. În 2009, de asemenea, am acționat pentru a ne asigura că consumatorii nu trebuie să ducă pe umerii lor povara crizei. Și în acest sens, am continuat să luptăm împotriva cartelurilor și împotriva abuzului de poziție dominantă pe piață și în acest sens am adoptat niște decizii de angajament uh, și interdicții în legătură cu anumite investigații de abuz în sectorul IT, Intel, Microsoft, Rambus și în sectorul energiei, spre exemplu RWE sau EDF. De asemenea, am deschis diferite anchete în domeniul comunicațiilor electronice și în domeniul serviciilor financiare. În ceea ce privește cartelurile, am adoptat anul trecut șase decizii și am impus amenzi de 1,6 miliarde de euro pe, pentru 43 de companii. Multe dintre aceste carteluri au avut o dimensiune internațională și am cooperat foarte bine cu autorități din domeniul concurenței din alte țări, precum Statele Unite ale Americii, Japonia sau Elveția. În acest an, în ultimele luni din februarie, de când am început mandatul nostru, Comisia s-a ocupat și de un mare cartel care vizează producători de chipsuri de memorie și companiile vizate au fost amendate cu 331 de milioane de euro. De asemenea, investigăm și alte cazuri la momentul actual. Ca urmare a crizei, am văzut și o creștere semnificativă în plângerile din partea întreprinderilor care au spus că au putut sau nu au putut să plătească aceste amenzi. Acest lucru este esențial pentru acele IMM-uri care au o singură linie de producție. Avem de-a face cu această provocare și avem două principii pe care ne bazăm. În primul rând, trebuie să păstrăm amenziile noastre și condițiile în care acestea au fost impuse, însă în același timp știm că nu suntem aici ca să impunem reguli de concurență cu scopul de a scoate întreprinderile de pe piață. Așadar, incapacitatea de a plăti amenda este luată foarte în serios de mine și Săptămâna trecută am informat colegii în legătură cu felul în care administrăm aceste cereri de incapacitate de plată în conformitate cu ghidurile referitoare la amenzi adoptate în 2006 și gândindu-ne la necesitatea unei abordări coerente. Dacă o companie sau nu poate sau nu să plătească, ei bine, această concluzie trebuie să se bazeze pe fapte și metodologii pe care le-am șlefuit în ultimele luni. Noi analizăm lichiditățile, activele companiei, poziția companiei, printre alte lucruri, pentru a evalua impactul amenzii întreprinderile, în genere care sunt considerate în incapacitate de plată vor primi o reducere pentru a își limita riscul de faliment. Însă, oricum, consider că aceste răspunsuri pozitive la o cerere de incapacitate de plată vor rămâne niște cazuri izolate, excepții și nu reguli uitându-ne în viitor dincolo de criză. Trebuie să păstrăm o politică puternică de executare, trebuie să ne asigurăm că procedurile noastre sunt cât mai bune și mai eficiente posibil. După cum știți, au existat multe discuții în legătură cu procedurile noastre în ultimele luni. M-am gândit mult la această discuție referitoare la procedura și la procesul adecvat și voi continua să mă gândesc la asta și în viitor. Cred că sistemul nostru, sistemul în care Comisia are răspunderea de a acționa ca autoritate imparțială și obiectivă, are multe avantaje. Ar trebui să analizăm posibilități de a ne îmbunătăți și mai mult procedura, însă cred că meritele fundamentale ale sistemului nostru nu ar trebui să fie puse sub semnul întrebării. În ceea ce privește politicile, avem două inițiative cheie cu care avem de-a face anul acesta și anul viitor, și anume o revizuire a evaluării acordurilor orizontale, mai ales anumite acorduri de dezvoltare sau de creare de standarde și în acest sens avem o întâlnire cu coordonatorii dumneavoastră în următoarele săptămâni și în al doilea rând bine cunoscuta inițiativă referitoare la acțiuni pentru despăgubire. În ceea ce privește acordurile orizontale, am lansat o consultare publică și acordăm multă atenție, mai ales acordurilor care sunt menite a îmbunătăți inovarea și competitivitatea în întreprinderile noastre în Europa. Ne gândim și la acordurile standard. În ceea ce privește acțiunile înaintate în sensul despăgubirilor, înainte de uh, a introduce un sistem de reparații în Europa, trebuie să ne gândim foarte bine. Și nu doar eu, ci și doamna Reding și domnul Dali a menționat aceste lucruri și în timpul audierilor noastre ca și de semnați. Când ne gândim la sistemul din SUA, recursul colectiv poate să ducă la uh, un sistem de litigi abuziv. Așadar, uh, se compensează cei care Uh, au suferit prejudiciul, însă mult prea mult și astfel acest lucru nu este doar legat de cazuri de concurență, ci și de alte sectoare, precum sectorul protecției consumatorului. De aceea, Comisia trebuie să se gândească cum va introduce un cadru coerent de recurs colectiv. Înainte de a iniția orice acțiune în acest sens, trebuie să ne punem de acord asupra unor principii comune, aplicabile în diferite sectoare. În acest sens, plănuim împreună cu Comisia, în speță cu doamna Reding și cu domnul Dali, să organizăm o consultare publică în toamnă. În urma acestei consultări publice vom adopta o poziție care va constitui fundamentul pentru propuneri legislative individuale, precum cea pe care intenționez să o prezint uh, aici, în Consiliu, referitoare la acțiunile pentru despăgubire în domeniul antitrust. Cred că mesajul acestui raport anual 2009 privind concurența este că am reacționat bine la provocările crizei, în primul rând punând în aplicare un cadru excepțional de ajutor de stat și în al doilea rând păstrând politici foarte puternice de concurență în circunstanțe dificile. Și din experiența mea în această primă parte a anului 2010, mesajul general este că politicile de concurență și munca aferentă a Comisiei continuă pe calea lor. Noi suntem sensibili la nevoile întreprinderilor în această perioadă economică dificilă, suntem deschiși și sensibili și în ceea ce privește respectarea drepturilor europenilor de a avea o piață liberă și competitivă și de a se bucura de ea. Mulțumesc foarte mult! <coughs> Mulțumesc, domnule comisar. Știu că doreați să beți cafea și între timp cred că s-a răcit. Asta e. Am vorbit prea mult? Nu, nu. Asta e lista de persoane care doresc să vă pună întrebări. Toată lumea dorește, am o listă. Ce vă propun să facem este să avem câte un minut pentru fiecare întrebare și apoi un maxim de trei minute pentru răspuns. Și dacă nu sunteți minți, o să încep să le grupez. Să încercăm să vedem cum avem răspunsuri. Deci să vă citesc lista. Jean-Paul Gauzis, Sally McCarthy, Sanchez Espresso, Sophie Interveld, Andreas Schwab, Siregula, Philip Lambers, Emma Gog, Anim Holian, Vicky Ford, Thomason, Jürgen Kluth, Tremosa, Udo, vrei și tu să intri eventual? Nu sunt convinsă. Ai zis Sanchez? Aș avea vreo 120 de întrebări, dar fiindcă grupul de partide reprezentat destul de bine, presupun că Peter Sim, prietenul meu, poate o să pună o întrebare și nu mai trebuie să mă pune și pe mine. De deci ce îl tăiem pe Udo. Alisa Ferrero. Domnul Carensen, Peter Simon. Da? Bun. Udo a renunțat, v-a cedat locul. Jean-Paul, tu ești primul. Merci, Madame la... Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule comisar, vă mulțumesc pentru această prezentare exhaustivă care a făcut o trece în revistă a principalelor chestiuni de care v-ați ocupat în acest an și de care o să ne mai ocupăm. Vă mulțumesc că ați luat cont de dificultățile întreprinderilor. Aș avea două întrebări scurte. Nu neapărat doresc un răspuns imediat. Întâi, ați vorbit de sancțiuni în ce privește înțelegerile între societăți. Poziția dumneavoastră evoluează așa cum ați anunțat. Vreau să vă întreb dacă vă mențineți pe ideea că baza de calcul pentru sancțiune trebuie să fie societatea mamă și nu societatea care eventual a uh, comis greșeală. A doua întrebare, un subiect la care nu v-ați referit, dar care poate e nou. Ce idei aveți ce privește politica concurenței care atinge domeniul agricol. Știți că reforma politicii agricole comune e în derulare și ideile în acest sens se pun diverse chestiuni specifice universului agricol în ce privește concurența. Transpunerea regulilor concurenței de la întreprinderile clasice e cam dificilă atunci când vrem să vorbim despre politica agricolă comună. Vreau să vă întreb dacă v-ați gândit la ce ar fi nevoie să dezvoltăm în prezent, trebuie să fie într-o stare embrionară deocamdată. Mulțumesc, domnule comisar. Prefer... Mulțumesc, domnule comisar. Prefer să vă răspund imediat după fiecare întrebare. În ce privește baza de calcul a sancțiunilor, avem în continuare aceleași criterii stabilite în orientările din 2006. Continuăm să avem aceleași criterii Singurul lucru care se schimbă este că, odată cu criza, primim mai multe cereri de inability to pay, incapacitate de plată. Trebuie să le analizăm cu metodologia la care m-am referit pe scurt. La a doua întrebare, da, discutăm politica concurenței și politica agricolă. Discutăm și în general și în uh, special. Grupul la nivel înalt cu privire la lapte și a prezentat concluziile recent. Concluzia mea pe care o transmit unul dintre responsabilii din sector și colegul meu, comisarul Vensiolos, domnul Cioloș, este că politica agricolă comună, reforma merge în ideea de a apropia funcționarea pieților agricole de funcționarea unei piețe normale și nu trebuie să retragem aplicarea normelor de concurență în orice caz, ce trebuie. Cred că e necesar să adaptăm normele concurenței la fiecare dintre particularitățile pieței agricole sau piețelor agricole, mai ales la piața produselor lactate. M-am întâlnit cu unii responsabili, între alții ministrul agriculturii din Franța și am spus vom continua să aplicăm regula politicii concurenței. Dar există exemple și am contribuit prin Direcția Generală să distribuim, uh, să informăm uh, sectorul cu privire la exemple în multe țări unde s-a organizat discuția cu privire la prețul produselor lactate în mod mai rezonabil și eficace pentru interesele producători și în conformitate cu normele concurenței. Nu trebuie să spunem că prin aplicarea normelor concurenței că apar probleme într-un anumit sector. De obicei sunt niște probleme care există în acel sector, care au nevoie de răspunsuri prin politici adecvate. Dar, în general, aș vrea să vă spun că nu e o problemă legată de politica concurenței, să zicem, în anumite sectoare agricole. E vorba de o mai bună organizare activității sau integrarea diverselor etape ale procesului de producție pentru a întări puterea de negociere a celui care trebuie să negocieze. Thank you, Ali. Mulțumesc, Ali. Salut acțiunea dumneavoastră de resurcare a băncilor, dar știu că nu faceți decât să propuneți să vă concentrați pe restricții de plăți de dividende și cupoane temporane pentru băncile care au primit ajutor guvernamental. De ce nu și pe structuri de remunerare a personalului? Majoritatea persoanelor acceptă că există o asumare excesivă de riscuri. Oare nu e anticoncurențial că acele bănci primesc uh, ajutor vital de la guverne și continuă să plătească niște prime și salarii excesive? Puteți să-mi, primiți, să-mi dați niște informații privind ancheta privind posibilul abuz de poziție cu patru mari bănci de investiții. Știm că Irlanda a cerut o extindere a garanțiilor bancare din iunie, poate până în septembrie 2010 poate chiar până în decembrie 2010, după părerea dumneavoastră, Cât de pregătiți sunteți și cât de mult pentru a pregăti 2010, 2011 sau la nesfârșit? În ce privește problema remunerării, nu se leagă direct de ceva ce se poate trata prin reguli privind ajutorul de stat, regulile pe care le utilizăm pentru a interveni în analiza planurilor de restructurare a băncilor, dar acordăm atenție și dincolo de mandatul nostru strict. Și nu doar noi, ca departament de concurență sau portofoliu de concurență a Comisiei, Comisia a publicat recomandări privind remunerarea în sistemul bancar, ținând cont nu doar de consecințele economice proaste ale unora dintre sistemele pe care le-am cunoscut în ultima perioadă, ci ținând cont și de probleme de etică, probleme deontologice sau politice implicate în aceste remunerări excesive, mai ales unele care nu aveau nimic de a face cu rezultatele companiilor. Dar continuăm să acordăm multă atenție acestui aspect și dacă este cazul în discuții și negocieri și adoptarea unei decizii privind angajamentele instituțiilor financiare în restructurare, vom decide dacă considerăm că sistemul de remunerare nu corespunde cerințelor remunerării adecvate și viabilității Restructurarea adecvate și viabilității acestor instituții financiare. În ce privește CDS, cred că am răspuns la întrebare la audiere. Acordăm atenție acestei părți activităților financiare observăm, monitorizăm, urmărim îndeaproape, discutăm. Până în prezent n-am deschis nicio anchetă, nicio investigație, dar urmărim foarte îndeaproape ce se întâmplă în sector. Nu doar noi uh, în domeniul concurenței, ci și colegul Michel Barni, care se ocupa de această chestiune și continuăm să uh, fim foarte atenți la ce se întâmplă în sector. În ce privește Irlanda, ca în multe alte state membre. În aceste zile primim solicitări pentru prelungirea schemelor de garanție adoptate la începutul crizei. După cum am spus în prezentare, am stabilit niște condiții diferite pentru prețurile minime de garantare în caz că observăm că instituțiile cu rating mai uh, prost au condiții mult mai bune decât instituții care sunt în formă bună să primească finanțare de pe piață. Nu e logic prin garanțiile de stat băncile cu probleme să primească finanțare sau condiții mai bune decât băncile care nu au probleme. Am adaptat și corectat acest aspect și în același timp analizăm circumstanțele care pot explica prelungirea schemelor de garanție adoptate de la început. În general, dacă statul membru solicită o nouă prelungire, o autorizăm în aceste zile, prelungire pentru schemele de garanție pentru șase luni. Aceasta e regula generală, iar în cazul Irlandei, la sfârșitul lui septembrie anul curent, garanția generală adoptată la începutul crizei când Irlanda avea o criză profundă în sistemul bancar, această garanție nelimitată nu o mai dorim. Thank you, Antolin. Mulțumesc, Catalin. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. Începește situația economică, ați vorbit de o eliminare treptată, de o retragere progresivă și e vorba de măsuri de ajutor temporar. Și vreau să știu dacă exista transparență suficientă, există transparență suficientă în momentul de față, pentru că, evident, dacă vrem să implementăm bine regulile, e nevoie de transparență. Și apoi, când e vorba de recuperarea, de redresarea economică, știm că trebuie să ne asigurăm că politica concurenței este dotată pentru a ajuta această redresare economică și așteptăm această strategie UE 2020, care tocmai a fost adoptată, să avem o politică adecvată a concurenței în acest sens. În ce privește consumatorii, știu că există ideea de a efectua examinare orizontală la sfârșitul toamnei, pe baza unei consultanțe, credeți că va exista imediat înainte sau după aceea o inițiativă legislativă? Mulțumesc. La prima întrebare, transparența și ajutorul. Majoritatea ajutoarelor sunt transparente. Uneori, evident, avem de a face cu o anumită entitate financiară și care și-au negociat propria structură de finanțare și plan de viabilitate, solicităm diverse informații, iar băncile care beneficiază, ca să spun așa, de tratamentul nostru, trebuie să ne ofere toate informațiile. Unele bănci manifestă oarecare opoziție, dar cerem toate informațiile, pentru că altfel nu o să le dăm un răspuns pozitiv la planurile propuse. Deci, în ce ne privește pe noi, când e vorba de o abordare caz cu caz, există suficientă transparență. Evident, Consiliul European m-a auzit și înainte, înainte de a trece la o abordare sau o analiză de la caz la caz, de la bancă la bancă. Având în vedere criza financiară, sunt cele trei teste care se vor publica în săptămâna viitoare, ceea ce a fost sprijinit de șefii de stat și de guvern și o practică excelentă când e vorba de transparență. La a doua întrebare, redresarea economică, am vorbit despre ajutorul de stat bun și cel prost, în fine, între ghilimele, când citiți textul, o să vedeți că există. Sunt între ghilimele, dar astea nu le poți uh, transmite uneori și prin viu ghilimelele. O să existe mai puțin spațiu de manevră în buget în majoritatea statelor membre și va fi puțin mai dificil să se garanteze cheltuielile, dar când e vorba de priorități și de adaptarea instrumentelor, pentru banii publici să fie, care să fie utilizați pentru inovații în sectorul public, să ajute regiunile mai puțin dezvoltate, să recupereze dezavantajul sau rămânerile în urmă. La capitalul de risc, evident, există o responsabilitate deosebită și propria noastră responsabilitate și a celor care trebuie să monitorizeze ajutoarele publice. Va trebui să avem o atitudine mai strictă la decizii negative, adică ajutoarele care nu îndeplinesc uh, obiectivele nu sunt compatibile cu obiectivul creșterii, cele care sunt în strategia 2020 nu vor fi acceptate și depinde de noi nu doar să nu adoptăm decizii dacă nu e cazul, dar să informăm entitățile publice și private care este cadrul general pentru deciziile noastre și, evident, dacă trebuie să actualizăm liniile directoare pe baza cărora adoptăm deciziile, vom face acest lucru. La a treia întrebare, m-am referit la consultarea publică generală în ce privește acțiunile intentate pe plan colectiv, ceea ce se va întâmpla în a doua jumătate a anului, fără a vrea să precez o dată, mă gândesc că la începutul anului viitor, 2011, Comisia va putea să tragă anumite concluzii în baza acestei consultări publice. Și după ce vom avea Concluziile orizontale acestea vor fi înaintate Colegiului Comisarilor și apoi Parlamentul European și Consiliul. Și inițiativa pe care o vom propune pentru a acoperi daunele provocate. Președinte, mulțumesc. Da, următoarea întrebare. Mulțumesc, vă salut pentru această prima întâlnire la comisia noastră ca raportor pentru raportul de anul trecut. Am mai multe întrebări. Mai întâi. E o chestiune de metodă. Ați indicat la audiere și ați confirmat și în discursul de astăzi că vă interesează foarte mult să cooperați cu Parlamentul European. Am adoptat în luna martie cu majoritatea covârșitoare o rezoluție privind raportul uh, precedent, privind concurența cu niște întrebări și solicitări foarte la obiect și v-am fi recunoscător dacă am primit răspuns la acestea, de preferință în scris, ca să putem evalua ce crede Comisia despre solicitările noastre. În al doilea rând, dacă mă uit la raportul de anul acesta, mă frapează că este un rezumat al acțiunilor întreprinse de Comisia Europeană. Dar nu se face nicio evaluare a rezultatelor și eficacității. Și asta e întrebarea pe care am inclus-o și în raportul de anul trecut. Am vrea să știm care sunt rezultatele cu privire la toate măsurile aplicate. Trebuie să știm dacă politicile noastre dau rezultate și nu e domeniul exclusiv al Comisiei Europene. Îmi pare rău. Dar avem puțin timp la dispoziție ca raportoare. Aș vrea să adresez niște întrebări, fiindcă altfel nu prea are rost să există o dezbatere. Și pe scurt, doamna președinte, ce trebuie să știm este care e eficacitatea și posibilul efect de distorsionare al măsurilor de ajutor de stat către sectorul financiar, dar și cadrul de ajutor temporar. Și dumneavoastră a spus că treptat primiți cifrele de la state membre, dar după cum a subliniat în rezoluție, chiar veți lua cifrele uh, înaintate de statele membre ca bază pentru o decizie de a prelungi sau nu Evident că statele membre au un interes să le prelungească. Va exista o analiză independentă. Și o ultimă întrebare. Au fost solicitări reiterate pentru <clears throat> investigații de sector. Am vrea să știm dacă Comisia va da curs acestor solicitări și dacă nu, de ce nu. Mulțumesc. Thank you very much. The first, to your first question. Vă mulțumesc mult. Pentru prima întrebare, credeți-mă că voi uh, trimite un răspuns înscris cu privire la fiecare dintre aspectele puse de către dumneavoastră în discuție privind raportul privind concurența pe 2009. Am deja o serie de notițe în acest sens și mi-ar fi ușor să le transmit sub forma unei scrisori. În ceea ce privește raportul pe 2009, dumneavoastră întrebați de ce nu există o parte de evaluare. Asta Probabil pentru că încă nu am depășit cea mai importantă uh, perioadă. Suntem în continuare într-o perioadă de tranziție. Aceste instrumente pe care le-am implementat la începutul crizei nu și-au dat încă roadele. Prin urmare, cred că e puțin prea devreme pentru a crea o evaluare cu privire la utilizarea acestor instrumente. În ceea ce privește efectele de distorsiune a ajutorului de stat, uh, răspunsul anterior se aplică de asemenea. Însă, Colegiul Comisarilor nu își va fonda decizia privind trecerea de la această perioadă de tranziție la o perioadă cât se poate de clară, pornind doar de la uh, informațiile pe care le avem în momentul de față. De ce? Pentru că în momentul în care le întreb pe statele membre dacă acest sistem excepțional de ajutor uh, de stat trebuie să continue, am primit uh, răspunsuri divergente. Unii au spus da, unii au spus nu dacă mă întâlnesc cu reprezentanți, uh, spre exemplu, ai, uh, ai uh, angajatorilor din statele membre, adeseori am primit părerea că aceste scheme ar trebui să fie eliminate cât mai curând cu putință. Prin urmare, primesc o, o mulțime de răspunsuri care nu coincid absolut deloc. Am uh, responsabilitatea, la fel ca și uh, ceilalți membri ai colegiului, de a lua o decizie cât se poate de fondată. Prin urmare, mai avem nevoie de timp pentru a, uh, pentru a evalua situația. În ceea ce privește ajutoarele de stat, acestea sunt instrumente cât se poate de utile Uh, din păcate, în ceea ce privește uh, investigațiile, în ceea ce privește folosirea acestora, nu putem să anunțăm ex ante demararea unor astfel de amestec uh, de investigații. Trebuie să stabilim clar care sunt sectoarele pe care trebuie să le investigăm, să obținem personalul necesar și să demarăm niște investigații în acele sectoare în care această investigație va da rezultate. Pentru că uh, este vorba de timp și de asemenea eforturi uh, uh, profunde care trebuie să fie investite în aceste investigații. Andreas. Intervenție fără microfon. Domnule comisar, vă mulțumesc. Mai întâi de toate, dumneavoastră, în calitate de com- comisar pentru concurență, sunteți mai în, capabil acum să vă explicați uh, măsurile, deciziile decât în trecut. În aceste momente de tumult economic, avem nevoie de niște politici privind concurența cât se poate declare. Însă, mai întâi de toate, aceste politici privind concurența trebuie să fie cât se poate de clar explicate. Săptămâna trecută ați declarat că uh, cei care protejează concurența au renunțat la a mai cere, cere garanții bancare în momentul în care uh, uh companiile sunt sancționate financiar. În raportul din 2008 ați spus că vreți să creați un reglement, o reglementare specială pentru companiile care au o singură linie de producție. Uh, și acum întrebarea mea. Pentru aceste uh, companii cu o singură linie de producție, uh, noi le considerăm IMM-uri, uh, veți crea o, un reglement, o reglementare specială în calitate de raportor pentru buget în al doilea rând. Spuneam că trebuie să sprijinim analiza cât se poate de clară a pieței. Însă pentru a face lucrul acesta avem nevoie de personalul necesar. Și tocmai de aceea uh, aș dori să ne oferiți ajutor în acest sens. Uh, doamna președinte încearcă să-mi atragă atenția asupra faptului că am depășit timpul. Uh, rămâne în continuare deschisă întrebarea conform căreia um, toate aspectele din raportul privind concurența, cele care se referă la uh, proprietățile companiilor, nu încalcă anumite articole din tratatul uh, de la Lisabona. Aceasta ar fi ultima mea întrebare. Doamna președinte, îmi cer scuze că trebuie să vă atrag atenția permanent, însă toți colegii trebuie să aibă posibilitatea de a adresa întrebările pe care doresc să le adreseze. Domnule comisar, aveți cuvântul. Voi răspunde în spaniolă. Mai întâi de toate, sunt de acord cu dumneavoastră că tocmai în aceste perioade de turbulență financiară și economică e necesar să explicăm fiecare dintre acțiunile noastre, trebuie să explicăm avantajele ce decurg din aceste acțiuni. Îmi doresc să fac lucrul acesta și o și fac. Există o serie de conferințe, o serie de dialoguri publice la care am luat parte din februarie încoace. există o mulțime de astfel de discuții publice, să nu mai uh, menționez discuțiile în camera pe care le-am avut pe această temă. În ceea ce privește companiile cu o singură linie de producție, într-adevăr, majoritatea dintre ele sunt companii mici. Și, într-adevăr, cu mare atenție încerc să evaluez maniera în care uh, Uh, liniile directoare existente în momentul de față privind uh, uh, sancțiunile funcționează într-adevăr și ce efecte au acestea asupra companiilor mici. Există un caz care pe care cu siguranță îl discutați, care a fost soluționat săptămâna trecută, să săptămâna viitoare vom lua o serie de noi decizii cu privire la situația altor companii și, bineînțeles, din toate aceste experiențe, din toate aceste cazuri, învățăm o serie de lucruri. Prin urmare, în viitor, în momentul în care ne vom confrunta cu alte companii aflate în incapacitate de plată, pornind de la experiența pe care o avem deja, vom rafina uh, Uh, diferitele sancțiuni și uh, sumele care trebuie să fie achitate. Au uh, existat în continuare o serie de discuții pe tema aceasta a reglementărilor cu privire la sistemele de sancționare a companiilor mici și cu siguranță ele vor continua în viitor. În ceea ce privește discuțiile, bineînțeles că doresc să port în continuare discuție cu Parlamentul European. Însă, în ceea ce privește dorința dumneavoastră de a primi ajutorul nostru, în ceea ce privește personalul necesar, mi se pare că nu ar trebui să-mi adresați o astfel de solicitare, pentru că eu, în calitate de comisar pentru concurență, nu îmi permit să, să solicit la rândul meu mai mult personal, mai multe fonduri. Însă, cu siguranță aveți motivele dumneavoastră pentru a face lucrul acesta. În ceea ce privește ratificarea reglementărilor cu privire la competențe, competiție și de asemenea mă gândesc acum și la uh, relația între concurență și uh, Carta Drepturilor Omului uh, și îmi dau seama că ultima dată când mi-am pus această problemă nu am putut neapărat trage concluzia că ar exista neapărat efecte negative ale reglementărilor privind concurența asupra drepturilor omului. Silvi. Mulțumesc, domnule comisar, ne bucurăm să vă revedem. Cred că acest dialog este folositor. O observație în legătură cu răspunsul către domnul Gozesc. Când spuneți că în domeniul agriculturii nu concurența este pusă sub semnul întrebării, sunt de acord. Însă, din potrivă, concurența, cred eu, ar trebui să ne ajute să facem în așa fel încât cumpărătorii să fie mai numeroși. Vă atrag atenția că în momentul în care există o concentrație atât de mare în ceea ce privește cumpărătorii, nu cred că avem o concurență liberă și nesubminată, cum se spune. În al doilea rând, vom transmite împreună cu Sofie înscris această întrebare. Am fost îngrijorați de zvonurile care au existat. Știu că nu veți comenta zvonuri, însă totuși dacă există neînțelegeri, așa se inițiază o anchetă. Deci, zvonurile conform cărora există finanțiști care s-au uh, adunat la New York pentru a se pune de acord și a specula împotriva monedei comune euro. Nu credeți că e vorba de acele cazuri de înțelegeri ilicite împotriva cărora Comisia ar putea să inițieze cel puțin o mică anchetă pentru a face acești oameni să înțeleagă că nu apreciem foarte mult aceste metode. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Gular! Când i-am răspuns uh, domnului Gozes, colegului dumneavoastră, făceam trimitere la cererile pe care le-am primit din partea sectorului agricol, să spunem așa. Aveți dreptate. Probabil va trebui să analizăm îndeaproape dacă există sau nu probleme din partea cumpărătorilor, de cealaltă parte a baricadei, ca să zic așa. Însă făceam trimitere la cererile primite din partea producătorilor Există chiar uh, publicații neoficiale ale Direcției Generale Concurență pentru a arăta marja de manevră a celor care doresc să aibă o poziție de negociere mai eficientă din punctul de vedere al producătorilor, din partea producătorilor. Există chiar un text care este nejuridic, nu are caracter uh, legal, are un caracter informativ, chiar prescriptiv, dacă doriți, ce putem face în cadrul normelor de concurență. Și nu vom ignora, evident, ce se întâmplă de cealaltă parte a baricadei. Trebuie să analizăm situația din ambele puncte de vedere. Din acest punct de vedere, împreună cu anumite autorități naționale, am găsit uh, cazuri concrete, le-am identificat și suntem pe punctul de a le analiza. Din câte știu eu, încă nu am găsit nici anul trecut, nici acum, dovezi care să ne sugereze că ar trebui să deschidem o anchetă la nivel european. Însă, avem un contact aproape săptămânal cu autoritățile naționale privind concurența care lucrează în acest domeniu. În al doilea rând, am evocat această problemă împreună cu autoritățile americane, am discutat-o. Nu sunt sigur că ar exista o problemă legată de concurență aici. Mai degrabă, mi se pare că există posibilitatea de a compara acest tip de întâlnire pe care ați menționat-o cu directivele noastre prin piața internă din punct de vedere financiar, însă e o părere a unui non-expert, e opinia unui om care citește ziarele. Dacă permiteți uh, să revin în fostul meu post din punct de vedere simbolic uh, de comisar pe afaceri monetare, ei bine pot să spun că, sincer, o cină informală nu poate modifica cursul monedei euro, sincer. Filip. Mulțumesc. Patru întrebări mici. În ceea ce privește garanțiile de stat, recunoașteți că există anumite probleme, însă n-ați fost foarte specific cum anume vom soluționa distorsionarea pieței pe care garanțiile de la stat acordate băncile au provocat-o sau le-au provocat. Ce credeți de distorsionarea uh, legată de facilitățile pe care le-a hotărât BCAE um, în sensul acordării băncilor. În ceea ce privește minele de cărbune, doriți să implicați uh, Comisia Europeană în această anchetă și cum? Spuneați că nu e cazul să facem uh, o anchetă în domeniul marilor magazine. Cred că este cazul, pentru că există multe poziții dominante și din partea marilor furnizori agroalimentari. Deci ce credeți despre asta? Și nu ar fi timpul oare să lansăm o anchetă în legătură cu denaturarea concurenței pe care um, o pot crea anumite dispozitive fiscale din statele membre? Vă mulțumesc! În ceea ce privește garanțiile de stat și efectul potențial de denaturare al acestora, după cum știți, am adoptat, nu știu dacă la sfârșitul lui 2008 sau la începutul lui 2009, anumite linii directoare în legătură cu prețurile și condițiile garanțiilor de stat, pentru ca acestea să fie compatibile cu regimul excepțional de criză, care este încă în vigoare. Și după cum am spus, acest cadru este aplicat în analiza caz la caz în analiza programelor naționale și dacă a existat un program național care nu este în conformitate cu liniile directoare generale pe care le-am discutat și adoptat și care trebuie în sensul autorizării naționale să fie corectate pentru a fi în conformitate cu liniile directoare, asta se va întâmpla pentru a evita distorsiunilor distorsiunile și asta facem în fiecare caz individual pe care l-am analizat. Am adoptat hotărâri individuale în anumite cazuri, însă mai există încă 40 de cazuri individuale pe marginea cărora trebuie să luăm hotărâri concrete în sânul Comisiei în următoarele luni. Minele de cărbune. Ei bine, aici nu e o anchetă, cea pe care o pregătim, ci mai degrabă un regulament. Dacă să există ajutor public pentru acest proiect. Vom prezenta totuși un proiect de regulament, un regulament al Consiliului. Îl vom prezenta în două săptămâni. Cred că am prevăzut acest lucru pentru întâlnirea Colegiului Comisarilor din 6 iulie. Și plecând de la proiectul de regulament, uh, vom începe un întreg proces de dezbatere. Va fi nevoie de unanimitate din partea Consiliului. Parlamentul are un loc aici, nu știu exact despre ce e vorba. Cred că trebuie să elaborați o, un aviz înainte ca Consiliul să discute. Însă dacă doriți să discutăm despre asta, în momentul în care Comisia va adopta proiectul de regulament, vă voi sta la dispoziție. În ceea ce privește marile magazine, nu am spus că nu trebuie o anchetă. Eu am spus că nu doresc să anunț ex ante investigații care ar putea necesita o anchetă cu prezența efectivă in situ în uh, anumite dintre aceste um, locuri, magazine, pentru că acest lucru nu ar fi eficient dacă am anunța ex ante inițierea unei investigații. Încă n-am uh, început sub mandatul meu anchete sectoriale, dar vom face acest lucru fără îndoială pentru că am obținut rezultate foarte bune în trecut cu astfel de investigații. Și în ceea ce privește taxele pe care, taxele pe care le-am discutat în bilateral cu dumneavoastră de mai multe ori, suntem în continuare atenți. Există o jurisprudență la nivelul UE despre care putem uh, discuta cu tribunalele, cu instanțele. Se spune, atâta timp cât taxa este aceeași în fiecare stat membru, trebuie să acceptăm ca nivelul de taxare sau impozitare poate să fie diferit, cu excepția acelor taxe și impozite care sunt armonizate în diferitele state membre. E logic sau nu e logic? Dacă avem o piață internă, mie mi se pare că situația nu e tocmai logică, dar asta e jurisprudența, ce să-i faci? Domnul Juan Goc. Domnule comisar, revin asupra problemelor în care a fost implicată Comisia împotriva Franței, împotriva căilor ferate franceze, a existat uh, nevoia unei schimbări de statut. S-a spus că caracterul public al acestei societăți reprezenta o denaturare a concurenței, când de fapt era vorba de a cere împrumuturi de la bănci. Mie mi se pare că Comisia a avut o abordare maximalistă a textelor europene, pentru că atunci când le citim și când e vorba de concurență, aceste texte europene nu impun schimbarea statutului întreprinderilor, și nu spun că e nevoie de privatizare. În al doilea rând, Vă reamintesc că garanțiile de stat în ceea ce privește întreprinderile publice pot fi justificate, pentru că dacă aceste întreprinderi, spre deosebire de întreprinderile private, nu au fonduri proprii, atunci trebuie să dispună de garanții de stat pentru a asigura îndeplinirea misiunilor de interes economic general. În fine, faptul că o întreprindere publică este eficientă este notată ca atare, nu mă șochează ca socialist, nu șochează nici uh, pe prietenul Jean-Paul care e golist și nu șochează nici liberalii. Domnule comisar, ne puteți spune, uh, ne puteți asigura că Comisia nu va reveni asupra acestui dosar, uh, ne puteți spune ce părere aveți în sânul Comisiei în legătură cu directiva pe serviciile publice pe care ne-a promis-o Barroso. Mulțumesc! Bon, euh, Încep cu ultima întrebare. Ieri, timp de o oră și jumătate, două ore, în acest Parlament, în sala de lângă, am vorbit pe acest subiect. Domnul Simon era acolo și vă poate povesti ce am spus. Am fost foarte clar în declarațiile mele de principiu și în dezvoltarea acestor principii, elaborarea lor. E o discuție pe care o putem avea aici, dar e cam lungă pentru a avea în 5 uh, minute. În ceea ce privește SNCF, Comisia nu a cerut o schimbare a statutului acestei companii a căilor ferate, domnule deputat. Um, scrisoarea noastră este publică, s-a infiltrat în presă a fost elaborat în timpul mandatului ultimei comisii. În ultimele zile nu o cunoșteam, însă am aflat de existența ei din presă și am văzut exact ce spunea scrisoarea aceea și comisia nu cerea acolo o, o modificare a statutului. Noi nu avem prerogative în ceea ce privește statutul. Nu avem prerogative în ceea ce privește întreprinderile publice sau private. Noi trebuie să fim neutri aici. Există însă o denaturarea concurenței. Domnul Lambert ți-a menționat acest lucru. Dacă există întreprinderi care au garanții de stat, există întreprinderi care nu au garanții de stat, e bine, aici există o problemă din punctul de vedere al concurenței și dumneavoastră ați hotărât ceea ce trebuie să facă acest SNCF și anume o liberalizare. Dacă liberalizarea este compatibilă cu poziția aceasta privilegiată, atunci voi avea o dezbatere publică cu cei care sprijină acest tip de liberalizare. Pentru că cerem un tratament egal, nediscriminator în ceea ce privește garanțiile de stat, ceea ce este perfect posibil. O societate anonimă, publică, privată și așa mai departe. În Spania, în țara mea există bănci private, și casele de economii, care nu sunt societăți private, au un statut particular, particular specific. Fiecare jurist pe care îl cunosc definește în mod diferit acest statut. Însă pe piață trebuie să existe un tratament egal, pentru că dacă nu, nu vom acționa în interesul interesului public al cetățeanului pe care dorim să-l servim prin căile ferate și așa mai departe. Thank you, Annie. Mulțumesc, Annie. O problemă de microfon. Aș avea două întrebări scurte. De ce sistemul de evaluare funcționează în Europa? Am avut niște critici în legătură cu faptul că agențiile de rating devin tot mai importante în Europa și sunt tot mai puține astfel de agenții. Ceea ce dă naștere la probleme serioase de concurență. Dumneavoastră dispuneți de studii efectuate ca să vedeți care sunt repercursiunile concentrării agențiilor de rating din Europa. Și în al doilea rând, în legătură cu ce spuneați cu legislația antitrust și cea legată de fuziuni, chestiunea lichidităților în sectorul bancar din anumite țări, e un lucru care ar putea duce la preluări, la fuziuni de bănci, mărind problemele de practici de monopol în acel sector. Credeți că există evoluții îngrijorătoare? Puteți lua măsuri ca să prevenim astfel de situații? Mulțumesc! Sobre las agencias de calificación de riesgos. Agen... Răspunsul în ce privește agențiile de rating. Ce încercăm să facem este să reglementăm. Eu am impresia că în acest caz ar trebui să avem reglementări generale și nu aplicare caz cu caz a politicilor concurenței. Am avut deja un mandat al Comisiei și cred că și Parlamentul în legislatura precedentă s-a ocupat de primul regulament privind agențiile de rating care a înființat registrul, evitarea conflictului de interese și așa mai departe. Recent, Comisia a vorbit despre intenția pe care o are de a propune la momentul adecvat, după o discuție, ideea unei agenții europene de rating sau un organism uh, european care să se ocupe de agențiile de rating. Cred că aceasta ar fi soluție. Nu cred că e o problemă legată de concurență. Am avut o istorie îndelungată de greșeli, de practici uh, proaste la agențiile de rating. De când a început uh, Criza nu cred că e o problemă de concurență, ci mai degrabă de incompetență. În ce privește băncile, uneori e nevoie de fuziuni ca băncile să restructureze o anumită bancă sau mai multe bănci. Fuziunea poate să ajute, nu întotdeauna, dar există situații în care fuziunile sunt benefice. Avem uh, și cazuri foarte bine cunoscute de fuziuni, dar nu cred că în vasta majoritatea țărilor din Europa am putea sau ar trebui să fim prea îngrijorați în legătură cu practicile de monopol. Avem multe alte lucruri în legătură cu care să ne îngrijorăm în ce privește modul în care funcționează sistemele sau piețele financiare, dar nu practicile de monopol. Mai degrabă întrevăd riscul unei concentrări uriașe de putere în băncile de dincolo de Atlantic, un număr foarte mic de bănci care au redus și mai mult înainte, pe parcursul și după criză. Există trei teste, nu toate băncile din Europa, doar cele mai mari dintre ele o să trebuiască să treacă aceste teste. Există sute de bănci în Europa, în multe state membre, probabil în anii următori, din motive de eficiență pentru servicii mai bune, o să vedem, o să asistăm la fuziuni de bănci și nu mi se pare că reprezintă vreun pericol de abuz de poziție dominantă sau de practici de monopol. Există alte probleme serioase cu care va trebui să, pe care va trebui să le rezolvăm. Mulțumesc. Următoarea întrebare. Domnule comisar, mi-a plăcut să aud că ați legat uh, politica concurenței de creștere economică și, de asemenea, că înțelegeți sensibilitatea sau caracterul delicat că pentru a avea creștere e nevoie de investiții. Mm, un subiect în legătură cu care am avut uh, consens între toate grupurile politice și elemente specifice directiva privind prospectul, de exemplu. În Regatul Unit, autoritățile în domeniul concurenței au anunțat recent că o să efectueze un studiu privind taxele de subscriere mm, pe care le încasează băncile de investiții când se duc pe piață pentru aceste investiții. Aveți dumneavoastră de gând să aveți un studiu similar și dacă nu există concurență suficientă la această piață este pentru că avem acum prea puțin concurenți în piața investițiilor bancare sau băncilor de investiții. O a doua întrebare pe care am mai pus-o și în toamna trecută și era consens uh, între grupurile politice. Ce se întâmplă cu amenziile când le primiți de la companii? Din câte înțeleg, rămân într-un cont bancar al Comisiei până la sfârșitul anului financiar și doar atunci, dacă nu e cheltuit, îl dați înapoi statului membru și până primește statul membru, oamenii au uitat uh, de fapt despre ce era vorba în amenda respectivă. Până în vedere constrângerile, pentru multe state membre ați putea găsi o modalitate ca banii să se întoarcă mai rapid <laughs> I will try to figure... O să încerc cum să mă gândesc să-i păstrez aici. No, in fact, starting by this sec... De fapt, începând cu a doua întrebare pusă de dumneavoastră. În timp ce amenda decisă de comisie, cât este, trebuie să așteptăm să păstrăm banii acolo dacă există o acțiune intentată în instanță, dacă tribunalul decide să reducă, trebuie să păstrăm banii ca eventual să-i trimitem înapoi, parțial sau total companiei, dacă câștigă procesul. Dacă instanța de judecată sprijină poziția comisiei și nu se face apel, atunci la sfârșitul anului banii trebuie să se ducă în statul membru. Dar aș vrea să păstrez o parte din bani aici. Fiindcă aici se depune munca, dar regulile sunt reguli și trebuie să le respectăm. La prima întrebare, nu știu precis care e cazul. O să mă interesez să văd cu autoritățile britanice ce întreprind, ce investigații sunt în derulare. Noi avem cazuri uh, în derulare și am avut unele cazuri și continuăm să avem unele cazuri la taxele multilaterale, la eh, cardurile de debit și de credit. S-a ajuns la un acord cu Mastercard și la o jumătate de acord cu Visa la cardurile de debit. Deci e încă o anchetă în derulare în ce privește cardurile de credit. Situația nu o să rezolve toate problemele care există cu aceste carduri bancare sau cu alte taxe pentru transferul sau operațiuni bancare. Unul dintre elementele cele mai importante de care trebuie să ne ocupăm, nu doar din punct de vedere al concurenței în următorii ani, împreună cu Michel Barnier, e SEPA, Sistemul European de Plăți. Acesta ar trebui să fie realizat. Și am adresat lui Michel Barnier o scrisoare la care mi-a răspuns favorabil imediat. Lucrăm împreună să încercăm să descoperim de ce acest sistem european de plăți SEPA nu funcționează, care sunt obstacolele, cum putem să le depășim. E o problemă de concurență, de reglementare, ca și în alte domenii, autoreglementarea, care este modalitatea de a progresa în prezent, nu este cea mai rapidă pentru a atinge rezultatele scontate. Deci, depunem eforturi și aceste elemente. Chestiunea menționată nu e neapărat o chestiune legată de sistem de plăți, în ce privește spezele, comisioanele bancare, e o chestiune interesantă. În unele cazuri ține de instrumentele de concurență să trateze, în alte cazuri e un instrument de protecție a consumatorului și mai multe autorități naționale în materie de protecția consumatorului se ocupă pe plan național de aceasta, pentru că sistemul nu este în principiu transfrontalier, dar avansează înspre un adevărat sistem european de plăți, atunci va trebui să tratăm și pe plan european multe dintre aceste chestiuni. Am și o întrebare rapidă pentru domnul comisar. Mai am șapte membri care ar dori să vă pună întrebări și mai avem 10 minute la dispoziție. Credeți că am putea să uh, răspundeți dacă le grupăm? Nu. Nu. Deci va trebui să le grupăm tot. Thomas Mann, Jürgen Klut și Raymond Tremozo. Thomas atunci. Domnule comisar, vă mulțumesc. În multe domenii ale Uniunii Europene am văzut că cetățenii nu uh, au uh, reușit să se, ridică la, să se ridice la, nivel, nivelul așteptărilor noastre. Spuneam că, spre exemplu, sistemul acesta de ajutorare se adresează în special companiilor mari, companiile mici nu aveau nimic de a face cu el. Însă, în orice caz, uh, la nivel financiar ne dăm seama cât de greu e să înțelegem instrumentele de finanțare. Și acum vă întreb, care credeți că ar trebui să fie măsurile de reformare a sistemelor bancare? Cereți, spre exemplu, o reducere a competențelor cheie, iar în ceea ce privește guvernanța economică. Ne dăm seama că foarte mulți actori se întâlnesc la sfârșit de săptămână, încearcă să găsească o soluție, însă nu există niciun fel de rezultat. Nu credeți că un triumvirat ar fi uh, potrivit. Dumneavoastră ar trebui să fiți responsabil pentru concurență, de asemenea Oli Ren și Michel Barnier. Uh, așadar, dumneavoastră, uh, aceste trei persoane ar trebui să formați un fel de guvernanță economică și să vă lăsați direcționat de către Parlamentul European. Domnul Clut, vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă întorc acum la prima întrebare a domnului a colegului Podimata în ceea ce privește agențiile de rating. Spuneați că avem aici uh, o problemă de incompetență. Mi se pare prea puțin. Problema este următoarea. Uh, există trei agenții care domină piața, e vorba aici de oligopol, prin urmare principiile concurențe sunt încărcate și de asemenea metodele pe care aceste agenții le folosesc nu sunt deloc transparente, prin urmare sunt problematice în sine. Însă, prin rating, aceste agenții au o mare influență asupra poziției diferitelor organizații. organizații. Prin urmare, consider că și aici este o problemă de concurență. Care este părerea dumneavoastră în acest sens? Și, de asemenea, ratingul uh, creditelor de stat sau a statelor în sine, cred că, pornind de la piața și situația cu care ne confruntăm în momentul de față, Banca Centrală nu ar trebui să renunțe la acest uh, rating. Care este părerea dumneavoastră? Mulțumesc. Buenas tardes, señor comisario. Bienvenido a esta comisión. Vă mulțumesc, domnule comisar. Bun venit în cadrul comisiei noastre. Istoria economică ne arată că pentru a ieși dintr-o criză economică avem nevoie de un sistem financiar mult mai sănătos. economia își revine, creditele din nou uh, uh, sunt acordate, însă lucrul acesta nu se întâmplă în Spania. În 2010, creditele acordate companiilor și gospodărilor au scăzut ca număr. De ce nu a optat Spania pentru un sistem uh, utilizat de multe alte state? și anume sistemul băncilor uh, rele, care ar uh, duce la eliminarea activelor toxice și la eliminarea defic- deficitelor. În Spania, fondul de restructurare se recapitalizează pe termen scurt, însă nu oferă niciun fel de informații transparente cu privire la pierderi. Care este părerea dumneavoastră? Comisia nu ar fi trebuit să intervină într-o manieră mult mai activă pentru a impune o soluție europeană și Spaniei? În primul lugar, al Mann. Vă mulțumesc. Mai întâi de toate, răspunsul acordat domnului Mann. E greu să spunem care sunt băncile care ar trebui să existe, bănci de investiții, bănci universale, etc. Fiecare uh, țară, fiecare economie are anumite caracteristici, anumite nevoi. Prin urmare, nu îndrăznesc nici măcar să, să mă refer la lucrul acesta. Însă, în orice caz, e clar că toate organismele financiare trebuie să fie bine reglementate, să fie bine supravegheate de asemenea. Riscurile pe care și le asumă toate aceste organisme financiare trebuie nu doar să fie evaluate de către supervizor, ci trebuie să îndeplinească și anumite reguli generale care să ne asigure că instituțiile financiare nu-și asumă prea multe riscuri. Aceste reglementări pot să fie ajustate în funcție de tipul de bănci cărora li se referă, însă trebuie să existe anumite principii cheie, după părerea mea. Și acum și data trecută, cei trei comisari pe care îi puneați uh, în discuție, alături de președinte și cabinetul său, uh, au purtat deja discuții. Am avut uh, ideea aceasta a creierii unui triumvirat cu membrii comisiei, cu membrii și reprezentanții anumitor organisme uh, competente pe fond pentru a ne asigura că va exista o guvernanță economică, dar aceasta va genera cu siguranță anumite invidii în cadrul celorlaltor instituții. În ceea ce privește agențiile de rating, vorbeam despre competență <laughs> sau incompetență, însă nu făceam o, o glumă doar, un joc de cuvinte. Spuneam că importantă, importante sunt reglementările și în acest context, la asta se reduce totul. De fapt, uh, această instituție a reglementat deja anumite dintre acțiunile agențiilor de rating. De asemenea, vom continua a impune noi reglementări și altor acțiuni ale agențiilor de rating și aceste reglementări sunt importante. În ceea ce privește datoria publică și ratingul acesteia, după părerea mea, există un anumit nivel Uh, în care agențiile de rating oferă acest uh, rating diferitelor datorii de stat. Bine, dar, dar nu vă pot spune care este părerea mea personală. Pot să spun doar că piețele atât secundare cât și primare pe care sunt comercializate aceste datorii trebuie să se asigure că uh, Ofertanții sunt solvabili, credibili și îndeplinesc o serie de alte caracteristici necesare în, uh, pentru uh, investitorii care cumpără astfel de obligați, uh, obligațiuni. În orice caz, încercăm să demarăm noi metode de evaluare a riscurilor asociate datoriei guvernamentale și facem o serie de pași înainte în acest sens, însă să nu ne înșelăm că piețele vor decide care este nivelul de încredere pe care îl acceptă și în momentul în care vor face lucrul acesta, cu siguranță statele nu vor putea ușor să-și vândă datoriile. Iar în ceea ce privește situația din Spania, cred că această problemă ar trebui să fie discutată mai degrabă în Parlamentul Național spaniol. În ceea ce privește uh, Uh, statele europene pe ansamblu, pentru că noi uh, ne uităm și la ce se întâmplă în Irlanda, în Spania, etc. Și în momentul în care facem lucrul acesta, încercăm să înțelegem modul în care instituțiile financiare respectă reglementările privind uh, acordarea ajutorului de stat. Aceste reglementări au fost deja incluse în patru comunicări pe care le-am publicat din toamna Uh, anului 2008 până în 2009 uh, și acestea se aplică. Doamna președinte, urmează Elisa Ferreira și mai apoi alți trei vorbitori. Elisa. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc de asemenea, domnule comisar. Vorbim aici despre poziția Parlamentului European vis-a-vis -vis de un sistem compus dintr-o serie de bănci mari care a, sunt uh, obligate să demareze o procedură de fa- faliment. Această criză a dus la um, generarea unor mai mari temeri atât în sânul companiilor cât și în sânul cetățenilor. Deci uh, se, s-a, a apărut problema legată de uh, de modul în care aceste companii trebuie sau instituții financiare trebuie sau nu să fie salvate și în acest uh, context IMM-urile au fost uh, eliminate din discuție. Cum putem însă să creăm din nou încredere în instituțiile europene, o încredere care a fost a suferit foarte mult în ultima vreme? să, cum, cum putem să le arătăm cetățenilor că nu doar cei puternici și importanți sunt uh, salvați? Iar în ceea ce privește băncile, cum ne putem asigura că toate costurile suplimentare care vor apărea uh, și vor trebui să fie acoperite pentru bănci, nu vor uh, genera condiții și mai grele pentru oferirea de credite. Și Acum încă ceva legat de efectele crizei. Unii au uh, avut de câștigat de pe urma crizei, alții au uh, avut de pierdut. Vor exista noi reglementări privind concurența pentru a sprijini perdanții din diferitele regiuni? Domnul Kerens. Uh, Commissioner, I'd like to uh, bring... Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Vă readuc la problema pieței energetică. Spuneați că ați fost activi în a pune în aplicare politicile de concurență în acest domeniu. Întrebarea mea este, există un nou litigiu între vecinii UE, Belarus, uh, Rusia în ceea ce privește gazul. Însă, rezultatul este că un stat membru al UE, și anume Lituania, vecinul nostru, devine deficientă din punctul de vedere al furnizării de gaze, pentru că există o, un gazoduct care trece prin Lituania și care este afectat. Acesta este un rezultat al lipsei concurenței în sectorul energetic. Ce credeți că ar trebui să facă Comisia? Ce credeți că ar trebui să faceți dumneavoastră în acest sens? Domnul Simon. Herzlichen Dank. Vă mulțumesc că ați luat uh, ieri parte la uh, întâlnirea cu privire la ajutoarele de stat um, uh, oferite unor terți importanți pentru um, condițiile publice. Dați-mi voie să vă întreb care este legătura între noile reglementări privind concurența și tratatul de la Lisabona. Uh, după discuția pe care am purtat-o ieri cu dumneavoastră, partea regională și comunală din statele membre s-a exprimat în următorul fel. Conform lor, tratatul de la Lisabona duce la o relativizare a dreptului uh, privind concurența. În acest context, dreptul uh, agențiilor regionale și locale este acela de a organiza de unele singure toate uh, serviciile de care au nevoie. Din partea dumneavoastră am aflat că dreptul uh, privind concurența nu se schimbă absolut deloc în urma intrării în vigoare a Tratatului Lisabona. Care este, după părerea dumneavoastră, uh, cu privire la noua poziționare a dreptului privind concurența în contextul noului tratat de la Lisabona. În articolul 14 al tratatului de la Lisabona se spune că uh, în ceea ce privește, uh, există o uh, prevederi foarte, regle, uh, foarte relative cu privire la serviciile publice. Care este, după părerea dumneavoastră, modul în care putem trece peste o concentrare sectorială a acestor reglementări? Vă doriți, poate, o lipsă de reglementări, o lipsă totală în acest context? Vă mulțumesc! Și doamna Crețe, în ultimul rând. Mulțumesc, voi fi foarte succintă, doamnă președinte. Domnule comisar, într-un interviu recent vorbeați despre un nou ciclu de ajutor de sprijin acordat băncilor. Cred că vorbeați despre două cazuri specifice, unul în Spania și unul în Grecia. Vorbeați despre testul de stres care va fi adoptat. Veți aștepta rezultatele testului și ce pericole există pentru acest proces? Cum se leagă asta de concurență în general? Există reacții din partea băncilor sau din partea țărilor care nu vor fi implicate în noul ciclu de sprijin? Vă mulțumesc! Mulțumesc! Voi răspunde doamnei Ferreira în primul rând. Sunt de acord că e o nevoie reală de a ne folosi în Europa de un cadru consecvent, asta pentru a putea soluționa crizele, pentru că nu dispunem de un astfel de cadru acum. Anumite state membre dispun într-adevăr de mecanisme eficiente pentru a soluționa crizele în propriile țări, la nivel intern, dar există multe diferențe între statele membre și în anumite state membre încă nu există instrumente care să fie destul de eficiente și eficace. În anumite cazuri, noi, prin evaluarea ajutorului de stat și prin analiza diferitelor strategii de restructurare, de salvare, acționăm ca autoritatea care este menită a soluționa crizele și analiza modalități de soluționare a crizelor. Există documente elaborate de diferiți economiști cu renume la nivel mondial care urmăresc criza europeană și în documentul respectiv se pune întrebarea dacă Comisia este cea răspunzătoare pentru soluționarea unor astfel de crize. Situația este așa cum e, știm, nu e situația ideală, evident, trebuie să ne gândim puțin la ea. Există și alte două aspecte în legătură cu care pot fi întru totul de acord cu dumneavoastră. Deocamdată există o provocare majoră cu care se confruntă nu doar Europa, ci și alte părți ale lumii. Întrebarea este cum putem supraveghea acele entități care generează risc sistemic, acele too big to fail, prea mari pentru a eșua. E vorba și de acționarii care sunt responsabili pentru ele. Și nu sunt 100% sigur că dacă există o problemă, atunci guvernele și contribuabilul trebuie să fie cei care salvează astfel de organisme. Trebuie să reducem această posibilitate în mod semnificativ. Sunt de acord cu dumneavoastră și când spuneți că trebuie să existe o împărțire a poverilor, a sarcinilor, una echilibrată și încercăm să avem o astfel de împărțire echilibrată a poverilor, când e vorba de încercarea noastră de a salva și restructura băncile. În mod evident, e vorba de un efort de sarcini care nu pot să fie duse doar de contribuabil, deși, într-o oarecare măsură, contribuabilul va contribui, evident. Trebuie să nu uităm că și acționarii sunt răspunzători și, în măsura posibilului, și dacă este cazul, trebuie să ne gândim și la creditori. Trebuie să vedem și să ne asigurăm că și aceștia își fac treaba și își aduc contribuția la salvarea băncilor, deși în anumite cazuri acest lucru poate să aibă un impact negativ pentru că nimeni nu dorește să mai împrumute băncile respective. Dar spuneam, e important să existe un echilibru în împărtășirea sarcinilor, trebuie să soluționăm problema celor entități care sunt prea mari pentru a eșua cu instrumentele necesare. Trebuie să avem o viziune holistică, altfel nu vom avea un sistem financiar care să-și creeze propriul sistem de apărare care să îl împiedice să ajungă într-o situație similară cu aceasta, într-o criză similară. A existat o întrebare legată de problemele de gaze naturale E o problemă pe care o înfruntă statele membre de fiecare dată când Rusia intră într-un conflict cu Ucraina. Bineînțeles, e vorba de securitatea aprovizionării cu energie aici. Dacă analizăm discuțiile din ultimii ani, am înregistrat anumite progrese, însă nu suficiente progrese. Recent am avut posibilitatea de a participa la o dezbatere în Parlamentul European, o propunere discutată de Parlamentul European și Parlamentele Naționale în ceea ce privește comunitatea energetică europeană care ar necesita anumite modificări ale tratatului. Ideea este însă să mergem în sensul unei politici europene care să ne permită să ne deschidem piața internă de energie către sursele primare de energie. Și cred că acest lucru este absolut esențial în această dezbatere. E o dezbatere pe care trebuie să o avem în UE. Trebuie să luăm în considerare acele măsuri deja adoptate. Unele sunt măsuri și instrumente legate de concurență. Al treilea pachet pe energie a fost adoptat la sfârșitul ultimului mandat parlamentar în baza unor acorduri sectoriale pe care le avem în sectorul de gaze naturale și de energie. Trebuie să ne gândim la interconexiuni, să înregistrăm progrese și acolo și în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor de schimbări climatice, de asemenea. Deci avem o serie de sarcini pe care trebuie să le îndeplinim. Există și anumite instrumente de concurență care ne pot ajuta în acest sens și am subliniat câteva dintre cele mai importante astfel de instrumente, însă, evident, e vorba de politici fundamentale. Revenind la dezbaterea de ieri în legătură cu servicii de interes general, cred că poziția Comisiei nu este 100% definită atunci când e vorba de dezvoltare, elaborarea articolului 14 din tratat. Domnul președinte Barroso, când a venit în Parlament pentru a fi confirmat în postul său, nu prea cunosc terminologia tehnică, spune vorbitorul, oricum atunci în septembrie, să vorbea despre un cadru caritativ și domnul profesor Monti, în documentul său privind piața internă, vorbea despre posibilitatea dezvoltării articolului 14 prin regulamente, după cum se menționează chiar în articolul 14. Și se pare că acest lucru va fi mai ușor sau mai puțin dificil, mă refer la dezvoltarea acestui articol, în temeiul anumitor specificități sectoriale. Spre exemplu, dacă ne uităm la sectorul telecomunicațiilor, la sectorul energiei, poștei și așa mai departe, va fi mai ușor să avem așa o abordare sectorială decât una generală. Deocamdată însă trebuie să discutăm lucrurile și să luăm hotărârea potrivită la momentul potrivit. Însă există două feluri de principii care sunt importante. În tratatul de la Lisabona și în tratatele anterioare au existat principii fundamentale în ceea ce privește politica de concurență. În primul rând, aceasta nu trebuie să se limiteze la aspecte legate de dimensiune atunci când e vorba de ajutorul public. Dacă ne uităm la criteriile care ne spun dacă există ajutor de stat, dacă el este compatibil sau nu, atunci nu ar trebui să existe o diferențiere când e vorba de dimensiunea efectivă a companiei sau sectorului. Dacă vorbim de servicii de interes public, de asemenea există un principiu foarte clar menționat în tratat, ce anume principiul diversității. Nu putem defini de aici ceea ce înseamnă un serviciu public în fiecare stat membru, în parte, pentru că cetățenii n-ar putea accepta acest lucru și nici instituțiile democrate din statele membre n-ar putea accepta acest lucru. Știm că există tradiții, opinii diferite în statele membre, împărtășim anumite principii, valori comune, însă dacă avem nevoie de o viziune comună, atunci trebuie să luăm în considerare diversitatea. Încă o dată, în ceea ce privește politicile de concurență, unul dintre instrumentele noastre cheie, din toate instrumentele de care dispunem, va fi reprezentat de serviciile de interes general, în beneficiul cetățenilor europeni. E vorba de articolul 106. Trebuie să ne gândim la dezvoltarea ulterioară a articolului 14, să vedem ce legătură există cu protocolul 16, însă articolele acestea, 86, 106, sunt încă în vigoare. E vorba de articole pe care le vom folosi zi de zi, firește. În ceea ce privește întrebarea doamnei Crață, vă referați la ceva publicat într-un ziar german. Eu nu înțeleg germană, nu știu ce ați citit în ziarul respectiv, știu ce am spus eu, pentru că cita un interviu cu mine, știu ce am spus eu așadar, și când în interviul respectiv fac trimitere la bănci în spaniole și grecești, de fapt spun următoarele. Există bănci britanice, irlandeze, germane, belgiene, olandeze. Și aș putea continua cu lista mea foarte lungă. Acestea au primit deja foarte mult sprijin, foarte mult ajutor în scopul recapitalizării. Însă acest proces de recapitalizare încă nu a avut loc în Grecia. Poate e ceva ce putem să mai analizăm, evident, însă nu s-a întâmplat. Au existat programe de flux monetar, însă nu a existat recapitalizare și nu s-au folosit nici alte măsuri similare, însă în Spania, deocamdată, începem să punem în aplicare cele două hotărâri care au fost folosite pentru a salva instituțiile în criză, e vorba de două mici bănci de economii, însă asta nu înseamnă că putem spune că nu există nicio bancă spaniolă care să primească ajutor de această natură. Deja avem o bancă sau două eligibile pentru astfel de fonduri de ajutorare. Poate va exista anumită întârziere. Știm că există anumite țări care au considerat, au simțit această criză financiară, însă puțin mai târziu. La începutul crizei au existat așadar anumite instituții financiare care n-au suferit chiar atât de mult de pe urma acestei crize, însă pe măsură ce treci din criză, uh, Există schimbări, evident, și știm că în Grecia procesul s-a derulat ușor diferit, a afectat sistemul financiar. Dacă analizăm pachetul de ajutor financiar acordat Gre Greciei din cauza crizei de datorie publică, atunci cele 110 miliarde de euro includ un subcapitol de 10 milioane care vor merge într-un fond sau o rezervă de stabilitate pentru a sprijini această criză bancară. Însă, repet, nu știu germană și se pare că nu înțeleg exact ce s-a spus acolo. Este stres, este un exercițiu care tiene que ver con tot. În ce privește testul de stres și legătura cu concurența, evident că e un lucru care se poate face și nu ține de concurență. Testele acestea vor fi publicate și ne dăm seama de faptul că e nevoie de o recapitalizare a entităților financiare. Deci, evident, aceasta ar putea să se întâmple prin intermediul pieței, prin sectorul privat sau dacă nu există investitori privați dispus să facă acest lucru, evident că va trebui să facem rost de investitori publici și atunci vom intra noi în acest joc pentru a monitoriza ajutoarele de stat acordate. Președinta, mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Vă mulțumesc că ați rămas puțin peste program. I, I think that the, uh... Cred că asta încheie întâlnirea noastră. Următoarea este luni 28 la ora 3. Deci lunea viitoare la ora 3 după amiaza. Mulțumesc!